faptul că lucrurile negative se întâmplă deși există multiple legi în acest domeniu așa că doamnă comisar vă solicit o abordare integrată dacă este posibil legislativă educațională și tehnologică pentru ca internetul să devină un loc mai sigur și chiar vă întreb astăzi care sunt primele trei măsuri pe care le veți lua în acest sens. vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult următorul vorbitor doamna pereira. Da Folosirea internetului de către copii duce la încălcarea spațiului privat, la riscuri pentru sănătate, apariția unor fenomene de dependență și la o decuplare de realitate și de identitatea propriu. De asemenea, accesul la informații sexuale, la jocurile de noroc, la sexting și consum digital nepotrivit pentru vârsta lor este foarte mare, dar și publicitatea câteodată, violența, sexul sau alte situații care pot să creeze anxietate la copii sunt un pericol. Trebuie să garantăm că ei sunt expuși cât mai puțin la aceste pericole. Între timp, trebuie să ne folosim cât se poate resursele și să luăm măsuri pentru a nu restrânge în același timp libertatea de expresie, dar pentru a ține cont de nevoile fiecarei categorii. Dezbaterea aceasta este foarte importantă. Trebuie să ținem cont și de serviciile publice, de accesul universal care trebuie să fie folosit pentru a combate excluderea digitală. Mulțumesc, spune președintea. Iar acum o să dăm cuvântul doamnei Dali, doamnei comisar, vă rog. Ca să ne szó. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și am luat notă de toate comentariile noastre în ce privește măsurile care urmează să fie luate. Am menționat deja care sunt acestea în uh, intervenția mea inițială. înainte ca dumneavoastră să puteți discuta despre conținutul acestor aceste intervenții. Comisia, de asemenea, se bucură că subiectul acesta rămâne unul prioritar și avem încredere că noile măsuri în domeniu vor, se vor bucura de susținerea Parlamentului European. În același timp, Parlamentul poate conta pe susținerea completă a Comisiei Europene în promovarea siguranței uh, Uh, pe internet a copiilor. Suntem uh, hotărâți să promovăm această siguranță, să avem standarde înalte de protecție și să stimulăm acțiunile potrivite din partea industriei. Copiii de astăzi vor fi adulții care vor dezvolta economia europeană de mâine. Dacă le dăm instrumentele digitale corecte, înseamnă că facem o investiție în viitorul Europei. Așadar, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc uh, tuturor stimaților membri pentru contribuțiile noastre la această dezbatere și, așa cum am spus deja, am luat notă de toate contribuțiile noastre. Vă mulțumesc! Pam. Ezzel a vitát lezárom, és áttérünk. Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Coronavirusul, asigurarea drepturilor fundamentale și a unui, unei reacții europene coordonate, declarația Comisiei și din nou o să dau cuvântul uh, doamnei Dali în numele Comisiei Europene. Aveți cuvântul. The, the groups Cartonașele albastre o să fie posibile numai după runda de intervenții din partea grupurilor. Mulțumesc, doamnă președinte. E mai clar ca niciodată că cele mai mari provocări ale noastre, de la creșterea rezistenței antimicrobiene și de la răspândirea unor uh, boli uh, care vin de la schimbările climatice sunt uh, Așadar, acestea sunt unele din marile provocări, dar coronavirusul este altă provocare și arată nevoia de colaborare și coordonare în Uniunea Europeană și dincolo de UE. Parlamentul European este un partener crucial în aceste eforturi și mă bucur să am oportunitatea să discut cu dumneavoastră despre răspunsul Uniunii Europene la epidemia cu noul coronavirus. Comisia Europeană și-a mobilizat serviciile Centrul European pentru Controlul uh, Epidemiilor și lucrează pe toate fronturile pentru a încerca să stăpânească această epidemie. Aceasta înseamnă coordonarea cu statele membre pentru o partajare de informații, finanțarea cercetării pentru vaccinuri și susținere prin mecanismul de protecție civilă al UE. Vreau să vă dau câteva exemple specifice ale eforturilor făcute de noi și câteva idei pentru o îmbunătățire a răspunsului. Dar cred că, în primul rând, trebuie să salutăm angajamentul tuturor uh, persoanelor care um, lucrează în domeniul medical în servicii în, și în situații foarte dificile. Săptămâna trecută ne-am adresat condoleanțele pentru moartea doctorului Lu Weng, care a fost printre primii care ne-a avertizat despre posibilitatea izbucnirii acestei epidemii. Câteva cuvinte despre importanța coordonării transsectoriale la nivelul Uniunii Europene între statele membre. Pe 28 ianuarie, președinta von der Leyen a declarat uh, mecanismul de coordonare al UE ca fiind activat. Comisarul Lenarcici, cu colegul meu, care este cel responsabil pentru uh, răspunsul coordonat al UE, a convocat o reuniune a acestui comitet de coordonare cu participarea tuturor serviciilor de sănătate, de protecție civilă, dar și în domeniul cercetării, transporturilor și uh, celor din cooperarea pentru dezvoltare și comunicare, pentru ca să vă dau doar câteva exemple. El a subliniat uh, de repetate ori că această problemă necesită un efort colectiv și folosirea tuturor instrumentele care ne stau la dispoziție. Serviciile relevante ale Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă SAE evaluează situația în mod constant și decid acțiunile care sunt necesare pentru a avea un răspuns rapid și coordonat. Coordonarea între statele membre ale UE este de asemenea în curs pentru ca să ne ocupăm de repatriere și alte nevoi consulare. Datorită mecanismului european de protecție civilă și sub inițiativa unor state membre precum Franța și Germania, sute de cetățeni europeni au fost repatriați din uh, provincia Hubei. Doamna comisar Chiriachides a fost în contact regulat cu ministrii statelor membre în care s-au declarat cazuri de coronavirus. Deciziile de um, acțiune transfrontalieră au fost luate de către Comisia Europeană cu sistemul de avertizare rapidă, cu Comitetul de uh, răspuns în domeniul sănătății publice, uh, iar cooperarea este o cheie pentru succesul acestor mecanisme și vă asigur că toate mecanismele s-au activat, partajarea informației și strategiile de um, atenuare de asemenea. Se continuă cu cercetarea în domeniul uh, virusului uh, COVID, iar uh, această cercetare înseamnă și încercări și teste medicale în laboratoare, în spitale, în 42 de țări. În momentul de față, statele membre implementează o serie de măsuri uh, în diferite puncte de intrare în Uniunea Europeană. Totuși, trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a dezvolta o poziție comună la frontierele externe, care să țină cont de recomandările internaționale, protejând libertatea de mișcare, dar și sănătatea și securitatea tuturor cetățenilor. Trebuie să ne coordonăm și cu partenerii cheie, precum Organizația Mondială a Sănătății. Comisia a planificat mobilizarea fondurilor pentru susținerea răspunsului uh, la această epidemie pentru a putea să se uh, limiteze răspândirea sa și pentru a stimula cercetarea. Este foarte important ca uh, sistemele de sănătate deja fragile să fie ajutate în mod deosebit. Protejarea echipamentelor este de asemenea o parte critică a răspunsului amplu. Comisia analizează nevoile statelor membre în acest sens, iar în paralel Comisia revizuiește capacitățile fiecarei țări de carantină și izolare. E de înțeles că există niveluri diferite de capacitate în acest domeniu în statele membre incluzând aici și medic- aparatura de protecție. Dacă virusul acesta se extinde, e nevoie de solidaritate transfrontalieră și de cooperare. E important să fie limitată epidemia, să fie redusă, redus riscul răspândirii ei. Dincolo de aceasta, pentru a ne pregăti în Uniunea Europeană, trebuie să ne concentrăm și pe ajutorul oferit Chinei. Aceasta îi ajută pe chinezi, dar și uh, scade riscul pentru ca restul lumii să aibă de suferit. Comisia colaborează strâns cu China, atât la nivelul tehnic cât și la nivel politic. Uniunea Europeană a oferit deja 12 tone de echipamente de protecție Chinei. Acesta este un semn clar de solidaritate din partea noastră. Am fost în contact cu statele membre și cu companiile private pentru a identifica stocurile de material uh, personal uh, de protecție care merg dincolo de nevoile UE și care pot fi partajate cu China. Da, trebuie să ne asigurăm că stocurile la nivel uh, național sunt și ele suficiente, dar trebuie să ne concentrăm și pe locurile unde susținerea noastră ar putea să aibă un impact major combătând, combătând exact epidemia la sursă am uh, hotărât să stabilim și un grup de lucru comun între UE și experți chinezi pe aspecte de sănătate publică care țin de acest virus. Iar în ceea ce privește potențialul de consecințe indirecte ale acestei epidemii, o chestiune care este de mare îngrijorare este potențialul de xenofobie atât online cât și offline. Discriminarea împotriva asiaticilor sau a persoanelor care sunt percepute ca fiind asiatici sau uh, împotriva oricărei rase sau etnii este împotriva legislației UE. Comisia nu va tolera nicio discriminare rasială în nicio formă a ei. Comisia este în contact cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu rețelele statelor membre și ale autorităților lor pentru a evalua situația în domeniul ingredientelor farmaceutice și a produselor uh, farmaceutice existente în industria farmaceutică europeană. Atâta timp cât epidemia nu uh, afectează stocul de medicamente, nu este o problemă, dar bineînțeles că vom rămâne vigilenți. Epidemia aceasta a arătat nevoia de a face un inventar al producției uh, naționale a um, substanțelor active și a medicamentelor este un lucru la care ne vom gândi și va fi parte din strategia farmaceutică care va fi lansată mai târziu anul acesta. Comisia a mobilizat toate uh, resursele pe care le are la dispoziție pentru a putea face față acestei provocări în interiorul, dar și în exteriorul Uniunii. Succesul nostru depinde de comunicarea rapidă, de partajarea informației, de voința politică și de coordonarea strânsă. Toate aceste eforturi sunt subliniate și de solidaritatea europeană a tuturor cetățenilor europeni și cu toți cei care sunt vulnerabili în fața acestui virus. Mă bucur să ascult părerile dumneavoastră acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, în numele grupurilor politice, aș dori să-i dau cuvântul mai întâi doamnei Esther de Lange de la PPE. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, vă mulțumim foarte mult. În ajunul Consiliului pentru Sănătate de mâine mi se pare foarte oportun că discutăm acest subiect în seara asta. Vă mulțumesc pentru asta. Clar este că nu e cazul să intrăm în panică în Europa, dar lumea se uită către autoritățile naționale, dar și către cele europene, căutând răspunsuri. Doresc să laud Comisia Europeană pentru eforturile sale de coordonare. Am văzut uh, focare care au fost mai puțin coordonate sau au beneficiat de mai puțină coordonare, dar uh, coordonarea pentru repatriere în cazul acestei epidemii uh, merită cuvinte de laudă. Doresc însă să vă avertizez. Mâine, ministrii sănătății vor spune că sănătatea ține de competențele naționale. Da, e adevărat, dar acum lumea nu vrea să vorbească despre tratatul de la Lisabona, vrea să vadă soluții. Și noi, PP, așteptăm să existe o verificare a capacităților în ce privește pregătirea statelor membre pentru epidemie. Sincer, mă îngrijorez când aud că Comisia spune că trebuie să uh, organizăm măsuri de solidaritate pentru echipamentul de protecție. Trebuie să facem acest lucru acum, trebuie să facem o verificare. Avem nevoie de o abordare comună uh, Uh, în ceea ce privește verificarea persoanelor uh, care intră în UE din regiunea respectivă. Avem nevoie de um, uh, o nouă cooperare, să nu mai existe aceste viduri strategice pe care le-am văzut în trecut și avem nevoie de date actualizate. Avem date oficiale care spun că Africa are cazuri, adică are zero cazuri dar, sincer, având în vedere contactul uh, extins cu China al acestui continent, nu mi se, pare, uh, nu mi se par fiabile aceste date și noi suntem continentul vecin, trebuie să fim îngrijorați. Deci, suntem um, la fel de puternici cum este veriga noastră cea mai slabă și mâine trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de verigă slabă. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor Doamna Guteland din partea SND. Fru talman och eh, tack fru kommissionär för... Mulțumesc, eh, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru că ați, eh, dispus, ați deschis un discurs atât de important această dezbatere. Știm că sunt peste 40.000 de cazuri confirmate de coronavirus la nivel global, sunt uh, mai bine de 1.000 de morți. Uh, deci, uh, coronavirusul uh, e o povară foarte mare. În Europa, sigur, nu sunt atât de multe cazuri, dar trebuie să fim pregătiți să gestionăm situația și să ne apărăm cetățenii. Organizația Mondială a Sănătății uh, are aici un rol extrem de important și activitatea asta este extrem de important, importantă. E adevărat că răspândirea virusului continuă. Dumneavoastră ați vorbit despre activităților Uniunii Europene în domeniul cercetării, de exemplu, și a eforturilor de a face un vaccin. E important că există aceste grupuri de experți care să lucreze în uh, eforturile de cercetare și să găsească uh, cauza uh, acestei propagări a virusului. Este la fel de important să avem uh, informații, cunoștințe cât mai bune despre virus, să înțelegem cum funcționează. Și eu îi uh, îndemn pe miniștrii sănătății din uh, statele membre să fie foarte vigilenți uh, și pregătiți pentru a putea face față unor eventuale uh, noi cazuri. Și foarte important aici este schimbul de informații. Cred că asta trebuie să fie o altă prioritate. Apoi, uh, izolarea persoanelor uh, afectate de virus este la fel de importantă. Uh, Ehm, dar acest lucru trebuie să se facă în așa fel încât să nu se încalce drepturile fundamentale ale persoanelor. Coronavirusul nu trebuie să ehm, stârnească temeri inutile, nu trebuie să ajungă la ehm, difuzare de informații false. Este important ca din partea Comisiei să se acționeze rapid și e important ca Comisia să fie gata să continue această luptă și să finanțeze în continuare activitatea de cercetare care este fundamentală pentru apărarea cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul Renew, doamna Catalin Ceh. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Nu trece nicio zi fără să avem noi știri despre coronavirus și pentru că suntem mai conectați ca niciodată, toată lumea e cu sufletul la gură și anticipează o pandemie globală. Cred că asta e o abordare greșită. Această uh, atenție globală are și un dezavantaj. Fake news, reportaje false despre coronavirus, toate acestea sunt peste tot. În Ungaria, doi oameni au fost arestați pentru că răspândeau fake news pe uh, uh, mediile de socializare, mesaje care ajungeau la mii de oameni, conform investigatorilor, ceea ce e o nebunie. Alții au uh, spus că peste 60% din toți oamenii de pe glob se vor infecta în viitor. Haideți uh, să spunem acest lucru. N-am făcut prea multe ca să împiedicăm împiedicarea, uh, răspândirea fake news-ului și a isteriei. Sigur că e o criză, nimeni nu neagă asta, dar când ne confruntăm cu o criză, trebuie să rămânem calmi și uh, hotărâți. Și de aceea, aceste campanii de dezinformare sunt extrem de periculoase și trebuie uh, să se confrunte cu un răspuns coordonat la nivel european, cu fact-checking, cu informații corecte pentru cetățenii noștri. Să nu uităm că încrederea cetățenilor este, uh, este lucrul cel mai uh, prețios pentru noi, pentru că dezinformarea este uneori mai contagioasă decât virusul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Butikofer, în numele verzilor. President... Stimate domnule președinte, dragă doamnă comisar, dragi colegi, în această criză ne exprimăm solidaritatea cu poporul chinez, mai ales cu poporul chinez din Wuhan. Deplângem victimele și ne transmitem condoleanțele familiilor celor decedați. Ne declarăm uh, impresionați de munca celor uh, lucrătorilor în domeniul sănătății, din domeniul uh, din, care s-au luptat cu virusul acesta în China și ne exprimăm respectul pentru ei. Aș vrea să laud aici curajul și sacrificiul doctorului Li Wing și a altora care uh, au uh, fost implicați în această problemă. Statele membre au dat prime răspunsuri oferind susținere Chinei. Trebuie să continuăm cu această susținere pentru China și, pentru co- și cu cooperarea de fiecare dată când se poate. Această criză a sănătății nu s-a terminat aici. De aceea trebuie să ne asigurăm că facem eforturi coordonate în Uniunea Europeană, mai ales între statele membre și în acest sens susțin ceea ce s-a spus de către colegii mei până acum. Cooperarea internațională este de o importanță capitală. De aceea aș dori să subliniez în mod explicit că Taiwanul trebuie să fie inclus în uh, eforturile conduse de către OMC la nivel internațional. Și nu în ultimul rând, vreau să exprim o îngrijorare și sunt foarte mulțumit că doamna comisar a vorbit despre ea. Numărul crescut de uh, xenofobie, numărul de atacuri xenofobe împotriva chinezilor, împotriva asiaticilor în cadrul acestei crize. Este un lucru inacceptabil și vrem să ne arătăm solidaritatea. Nu vrem să permitem xenofobiei și rasismului să se răspândească și în acest context trebuie să ne luptăm și împotriva uh, creierii de instigării la frică și uh, la ură. Mulțumesc, spune doamna președinte, acum în numele ECR, doamna Copcinska. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar. Având în vedere că este vorba despre o temă urgență, urgentă și că avem nevoie de o strategie cuprinzătoare, am câteva întrebări. Comisia ar putea să spună câteva uh, cuvinte despre Consiliul de, de Sănătate de mâine? Cum poate explica Comisia că DigiSante, ECDC și um, cum uh, și autoritățile chineze își coordonează reacțiile? Um, ce ne spune evaluarea riscului făcută de ECDC? Cum coordonează UE acțiunile sale cu țări terțe? Comisia s-a gândit cumva la măsuri de urgență în caz, în caz de epidemie mare în Africa, lucru care uh, ar pune o povară și mai mare pe sistemele de sănătate din această, de pe acest continent. Directorul general al OMS a, OMS a spus că nu, am, nu vom avea vaccin în următoarele 18 luni. Ce părere aveți? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbiton este, este domnul Urban Crespo din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Coronavirusul este mai puțin mortal decât o gripă normală în zilele noastre, dar această alarmă socială este infinit mai mare. Stereotipiile, uh, informațiile de proastă calitate alimentează discriminarea împotriva persoanelor asiatice, demonstrând care este nivelul de xenofobie și intoleranță. Virusurile nu se combat cu rasismul, ci garantând acces la sisteme de sănătate publice universale și gratuite cu condiții demne de viață, acces universal, accesul universal la sănătate sănătate este un drept fundamental. Trebuie să profităm de această dezbatere pentru a cere um, inversarea măsurilor de austeritate care au atacat calitatea și universalitatea serviciilor medicale peste tot în lume, dar și în Europa. Trebuie să amintim că gestionarea acestui tip de criză, criză trebuie să respecte drepturile omului și trebuie să avem o abordare toleranță zero împotriva atacurilor rasiste la adresa persoanelor asiatice, pentru că xenofobia este cel mai urât virus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Ștefanec, din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnilor, precum știm astăzi, sunt peste 1000 de victime ale coronavirusului și peste 40.000 de oameni infectați și Totuși, astăzi Taiwanul este singura țară cu cazuri confirmate care a fost exclusă de la ședințele uh, Organizației Mondiale a Sănătății. Asta nu numai că ne creează o, uh, un gol în sistemul global de apărare de sănătate, dar încalcă dreptul fundamental al oamenilor la sănătate. Taiwanul este cel mai important hub de investiții în Pacific și virusul nu are frontiere. Taiwanul este a patra țară care a izolat cu succes o probă de coronavirus. Cred că este momentul să colaborăm și să folosim toată expertiza pe care o putem aduna. Vă cer, dragi colegi, să susținem un apel uh, față de toți cei care blochează participarea Taiwanului la OMS. Taiwanul ar trebui să fie inclus în toate activitățile OMS. Putem să învingem această uh, boală numai cu toți oamenii care vor să ajute. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum domnul Heisel în numele socialiștilor și democraților. Europska Unia musí naozaj... Mulțumesc. Uniunea Europeană trebuie să împiedice răspândirea coronavirusului, dar trebuie să împiedice și propaganda care se răspândește odată cu virusul pe internet, pe rețelele sociale. Comisia Europeană și autoritățile competente trebuie să ia măsurile necesare. S-au făcut deja foarte multe, dar nu putem să ne culcăm pe dreapta acum, pentru că mai sunt multe de făcut. Au existat numai câteva cazuri izolate momentan uh, în Europa de infecție cu coronavirusul, dar trebuie să răspândim informația și trebuie să inf- răspândim informația corectă pentru ca oamenii să fie conștienți de situația reală. Trebuie să prevenim mai degrabă decât să tratăm, este mai important, iar uh, în ultima vreme am văzut însă că pe piață nu mai sunt măști de protecție. Iar această boală se transmite exact uh, prin, uh, um, pe, prin aer, deci trebuie să luăm măsuri peste tot și la școală și trebuie să le rugăm Comisia Europeană să facă să ia măsuri pentru ca să se rezolve situația și impasul în care suntem. Mulțumesc acum doamna Trile Lunoar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Avem o criză sanitară mondială, pentru că virusurile nu se opresc la graniță. Ați spus, doamnă comisar, că Uniunea Europeană și-a jucat bine rolul de coordonare și de însoțire a statelor membre, um, recomandând măsuri pentru personalul sanitar, uh, sanitar, filtrând persoanele care intră din China și uh, a susținut cercetarea pentru a găsi vaccinuri și noi medicamente. Am auzit multe critici la adresa guvernului chinez, dar nu, a, nu e acum momentul să dăm lecții și să exploatăm o criză de sănătate publică din punct de vedere politic. Acum trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de uh, populația chineză și doctorii chinezi care luptă alături de aceasta. Trebuie să întindem o mână către alte țări. Mă gândesc acum la țările africane cu sisteme sanitare fragile care nu vor permite controlarea acestei epidemii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem acum 5 intervenții la Catch the Eye. O să le dau cuvântul uh, tuturor colegilor care doresc. Lista se închide acum. Doamna de Suter are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Nicio organizație sau țară singură ar putea opri această epidemie. Uniunea Europeană ar trebui să coopereze cu uh, guvernul chinez, cu Organizația Mondială a Sănătății și cu toți ceilalți parteneri, inclusiv Taiwanul. Comunitatea internațională ar trebui să susțină toate eforturile de a uh, opri această boală, dar uh, dreptul omului ar trebui să fie o victimă a coronavirusului. Uh, multe grupuri uh, de apărare a drepturilor omului au semnalat faptul că guvernul chinez suprimă libertatea de expresie și restricționează accesul la hrană și medicamente anumitor categorii. Iar, pe altă parte, în alte țări există o creștere a xenofobiei antichineze sau antiasiatice și a discriminării legislația internațională spune foarte clar că într-un moment, într-o criză de sănătate publică, orice restricție privind drepturile omului ar trebui să se bazeze pe legalitate, necesitate, proporționalitate și să se bazeze pe dovezi. Contez pe Uniunea Europeană să ne protejeze sănătatea și drepturile omului în Uniunea Europeană și uh, dincolo de ea mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum următorul vorbitor, domnul Peter Lise, în numele PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să le transmit uh, condoleanțe familiilor uh, celor decedați de această epidemie. Aș susține și eu ce a spus doamnă comisar, și anume că trebuie să colaborăm în Europa și când vedem în titlul unei dezbateri drepturile omului, trebuie să subliniem că o încălcare absolută a libertății de exprimare a dus la o uh, Um, înăsprirea crizei acesteia. Avem uh, o problemă cu faptul că o parte din comunitate, Taiwanul, este exclus din măsurile de coordonare din motive ideologice. Cred că trebuie să fie un mesaj pe care să-l transmitem și anume că ideologia nu poate să fie mai presus de sănătate. Trebuie să fie clar acest lucru și în China. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Fritzon pentru S Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar. Este o dezbatere importantă. Acest virus a cauzat neliniști, uh, numărul de îmbolnăviri și de morți a crescut foarte mult în ultimele zile și este important ca și noi, statele membre și Comisia, să le oferim cetățenilor informații corecte cu privire la virus și riscurile asociate acestuia. Este esențial să avem know-how și cercetare și trebuie să ne asigurăm că măsurile de carantină uh, sunt aplicate pentru cei care au nevoie în mod proporțional ca să nu fie încălcate drepturile fundamentale. Trebuie să condamnăm creșterea atacurilor rasiste la adresa persoanelor uh, uh, cu aspect asiatic. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a preveni intrarea sau răspândirea virusului la nivel global și în Europa. Mulțumim foarte mult, doamne Dali, pentru o uh, descriere foarte clară a responsabilităților UE. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Vizeler Lima de la PP. Parola a été respectée à Mulțumesc. Dacă libertatea de cuvânt ar fost respectată la Wuhan, coronavirusul a, fost, a avut o șansă în plus să fie ținut sub control. Liu Yang este doctorul care în decembrie a prevenit în legătură cu riscul acestui virus. Ce s-a întâmplat? Acest doctor a fost convocat de autorități, a fost obligat să țină secretul și chiar a fost obligat să declare, că, să recunoască că a făcut declarații false și a afectat ordinea publică. Dacă autoritățile ar fi investit aceeași energie în a controla virusul și a susține afirmațiile medicului, poate n-am fi în situația în care suntem acum. Transparența trebuie să prevaleze oricând într-o situație de sănătate și la fel bun nu simți. Să permitem Taiwanului atins de coronavirus să participe la ședințele OMS. Acest medic uh, a murit săptămâna trecută, după cum știm. El este un erou pentru internauții chinezi care acum leagă numele său de un apel la libertatea de expresie. Uh, imaginile uh, privind realitatea coronavirusului sunt șterse de pe internet. Oamenii sunt trimiși în închisoare pentru că l-au publicat. Adevărul este ascuns lumii și toate aceste lucruri sunt inacceptabile și trebuie să arătăm cu degetul această situație pentru a o preveni repetându-se în viitor. Mulțumim tuturor uh, medicilor și oamenilor de știință care muncesc fără uh, pauză împotriva virusului. Mulțumesc. I'm sorry. You have a blue... Îmi pare rău. Aveți o întrebare, un cartonaș albastru. Îl acceptați? Da? Da? Gone. 30 seconds. 30 de secunde. Voi uh, pune întrebarea în franceză. Aș vrea să știu dacă ați citit uh, romanul uh, Ciuma de Albert Camus. Da, cu siguranță, doamnă. Și la sfârșitul uh, romanului, fra, romanul se termină așa, virusul pestei al ciumei nu moare niciodată și trebuie să rămânem vigilenți. Și Camus se referea la faptul că libertatea este un lucru pe care trebuie să-l păstrăm cu orice preț și să-l apărăm cu orice preț. El se referea la ciuma brună, la nazism și la faptul că trebuie să rămânem întotdeauna vigilenți și că libertățile fundamentale sunt libertăți pe care întotdeauna trebuie să le apărăm. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ați invocat acest roman. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Monserrat, aveți cuvântul în numele PP. Gracias. Mulțumesc. Tocmai China a recunoscut că a eșuat în reacția sa și din cauza lipsei sale de transparență avem, uh, nu avem informații cu privire la focar și nici cu privire la situația din Africa. Și iată, um, avem în continuare um, evenimente care uh, au fost anulate, de exemplu World Mobile Con- Congress din Barcelona, care au fost anulate tocmai din cauza acestei fricii de această epidemie. Cerem o linie unică de răspuns coordonată cu toate statele membre. Uh, avem nevoie de o strategie de comunicare comună, imediată, care să le ofere oamenilor uh, liniște și securitate, pentru că doar astfel putem să combatem dezinformarea, știrile false și stigmatizarea, care nu duc decât la o, uh, alarme inutile. Eu uh, chiar mă ocup de această informare cu privire la prevenirea epidemiei de coronavirus se pot lua măsuri concrete. În primul rând, o strategie uh, de încredere, de comunicare, uh, apoi cercetare în domeniul vaccinurilor, mai ales uh, și apoi big data mining în ceea ce privește datele pasagerilor care intră pe teritoriul european și cooperare internațională. Mâine le cerem miniștrilor sănătății și comisarei să ne dea un răspuns unit. Președinta întrerupe. Domnul Taiani are acum cuvântul din partea PPE. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Poziția Partidului Popular European e foarte clară. Mulțumesc. Așadar, poziția Partidului Popular European e foarte clară. Noi susținem acțiunea Comisiei Europene, dar cerem Comisiei Europene de mâine dimineață să fac uh, în așa fel încât să avem un răspuns coordonat din partea tuturor statelor membre ale Uniunii. Unite uh, statele pentru că uh, împreună se poate face față unei urgențe care a lovit China și n-am vrea să vă lovească și Europa. Iată de ce e nevoie de unitate, e nevoie de măsuri. Noi am făcut o propunere de chestionar care să permită să aflăm dacă cei care au ajuns în Europa au trecut prin China, prin regiunile care sunt cele mai afectate. E o propunere concretă pe care i-am făcut-o comisiei. Trebuie să mergem înainte. Dacă vrem să evităm panica, trebuie să acționăm rapid și concret. Și un ultim lucru. China nu a făcut tot ce trebuia să facă și continuă în continuare să facă altceva decât ce ar trebui. Nu oferă informații de care trebuie, totul s-a început cu întârziere, chinezii sunt primele victime ale sistemului care face, așa cum a făcut și Uniunea Sovietică cu Cernobâlul, ascunde tragediile pentru a crea până la urmă daune cetățenilor proprii. Chinezii sunt primile victime ale, ale acestei republici. Mulțumesc!

avem 2000 de morți din cauza serviciilor proaste de sănătate și din cauza precarității energetice. Acest virus a dus la moartea la, a peste 1000 de oameni. Regret aceste decese, dar trebuie să ne păstrăm perspectiva și trebuie, așa cum a spus doamna comisar, să lăsăm oamenii de știință să se ocupe de această problemă. Subliniez importanța testelor clinice, a științei, a carantinei și a cooperării. Salut eforturile chinezilor care au făcut toate, uh, toată munca posibilă pentru a ține epidemia sub control și cred că statele membre trebuie să uh, întindă și ele o mână. Statele membre deja au pus în aplicare măsuri și țara mi-a reacționat prost în acest sens, recunosc, dar este binevenit efortul Comisiei pentru coordonare uh, Uh, și trebuie să prevenim și discriminarea din acest uh, domeniu. Mulțumesc foarte mult, doamna Șoidrova, din partea PP. Madame Șoidrova. Yes. Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu mulți care au vorbit înaintea mea. Cred că trebuie să oferim informații rapid și trebuie să ne coordonăm mai bine. China cere ajutor și cere solidaritate, dar refuză ajutorul Taiwanului care a oferit ajutor. Taiwanul este o țară care deține unul din sistemele de sănătate cele mai dezvoltate din zonă. Sunt de acord cu colegii mei care spun că trebuie să facem uh, presiuni pentru ca Taiwanul să poată să fie reprezentat în cadrul OMS-ului. Cred că sănătatea trebuie să aibă prioritate în fața politicii. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă comisar. Ar trebui să vedem dacă China a refuzat cu adevărat ajutorul. Trebuie verificată informația. Noi am dorit să ne oferim solidaritatea. Republica Cehă trimite material uh, Chinei și putem să dăm prioritate sănătății. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Zahradil. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, suntem uh, foarte mulțumiți de faptul că dumneavoastră, Comisia, sunteți doriți, dorniți să cooperați cu statele membre împotriva acestei epidemii și, de asemenea, doriți să asistați China în lupta sa. Vreau să vă reamintesc că noi și China am fost parteneri strategici din, încă din 2003 și am văzut și un impact asupra economiei globale și a creșterii economice din cauza incertitudinii uh, și sigur, uh, China este un jucător global mult prea important și dacă este lovit de această boală, asta va avea consecințe globale. Deci cred că dacă Uniunea vrea să fie un jucător global și să dea dovadă de responsabilitate globală, este timpul să revizuiască acest uh, parteneriat strategic, așa cum a subliniat corect domnul Buticufăr, să includem uh, China mai bine în cadrul OMC și nu în ultimul rând să luptăm cu prejudecățile antichineze și antiasiatice eh, care încep să se răspândească prin Europa. Pentru că astea sunt lucruri foarte periculoase. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Ultimul vorbitor, domnul Olasov, în numele GUE. Un minut, un minut. Dar da, oare să îndrăznesc să depășesc? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În 2009, Gripa porcină s-a răspândit în Statele Unite și apoi în 100 de țări și a peste 1000 de oameni au murit. Doar anul acesta, în Statele Unite, 19 milioane de oameni s-au îmbolnăvit de gripă, 10.000 au murit, 80.000 au fost, ă, au fost spitalizați. Mi se pare amuzant cum s-a folosit lumea de această nouă epidemie pentru a submina statul chinez și mi se pare înspăimântător în același timp. Atunci când chinezii au astfel de problemă, chiar nu credeți că au nevoie de ajutorul și de cooperarea și solidaritatea noastră? N-au nevoie de lecții din partea noastră, n-au nevoie să uh, intrăm în panică și uh, adevărul este că Uh, noi nici măcar n-am reușit să terminăm uh, cu hârțogăria în atâta timp. Trebuie să îi lăudăm că au gestionat această criză și mă bucur că Comisia a avut o reacție pozitivă, de asemenea OMS, dar uh, ca să apară probleme legate de drepturile omului și să aruncăm cu, cu pietre în China, sincer mi se face silă. Uh, avem multe de învățat de la chinezi. Mulțumesc! Ezzel a hozzászólásoknak. Am încheiat astfel lista vorbitorilor, am închis lista vorbitorilor și eu rog pe doamna comisar să răspundă. Um, sorry, microphone. Microphone for the speaker. Cu microfonul, vă rog, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor deputaților pentru discuția aceasta foarte importantă. Am notat toate contribuțiile dumneavoastră. În legătură cu Taiwanul, în fața căruia ne dorim soluții pragmatice, fără alt fel de implicare pentru participarea acestuia la cadrul internațional, uh, dacă aceasta este în armonie cu politica Ochina, um, pot să vă spun că suntem în contact direct și permanent cu ei și că nu avem niciun motiv să ne îndoim de informațiile pe care ni le-au transmis. Aș vrea să vă asigur și că suntem uh, în contact cu autorități de peste tot și că Uniunea Europeană are un acord de cooperare cu Centrul Chinez de uh, Gestiune a Bolilor. Ne asigurăm că suntem pregătiți. Nu este motiv de panică, dar trebuie să fim vigilenți. Apreciez faptul că avem un obiectiv comun să garantăm un răspuns uh, eficient, coerent la nivelul UE la uh, epidemia cu coronavirus. Colaborăm îndeaproape cu statele membre și facem tot ce putem pentru ca să ne asigurăm că reușim. Însă, succesul depinde și de coordonarea și participarea din partea tuturor actorilor importanți, incluzând aici Parlamentul European. Și depinde de voința politică care s-a demonstrat astăzi aici. Ce se va întâmpla? Președinția Consiliului a organizat un Consiliu de Sănătate extraordinar care va avea loc mâine și va oferi o oportunitate importantă de a îmbunătăți coordonarea noastră. Succesul înseamnă și o aliniere a nivelului de pregătire și a măsurilor de răspuns Mă refer aici și de măs la măsurile la frontierele externe. Trebuie să susținem eforturile Chinei de a limita răspândirea virusului și de a evita o transmitere a acestuia în interiorul Uniunii, dar și în, sistemele, și în țările terțe cu sisteme de sănătate foarte slabe. Acesta trebuie să fie, să fie ținta noastră principală, să ajutăm China și să coordonăm răspunsul internațional, protejându-i pe cetățenii europeni. Eu cred că este posibil. Vom continua să monitorizăm situația foarte îndeaproape și vom lua măsurile necesare și Parlamentul European va fi informat în timp real de toate evoluțiile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru intervenție, doamnă comisar. Ședința se suspendă și va fi reluată mâine joi la între 9 și 11 și de la 14 la 16. Ordinea de zi o găsiți pe pagina web a Parlamentului European, astfel se suspendă ședința.